se angajeze împreună cu secretarul general ONU în ce privește conținutul acesteia. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi, dezbaterea prin Sri Lanka s-a închis și vom vota după încheierea acestei sesiuni. Următorul punct pe agenda îl reprezintă Azerbaijanul. Și o să-i dau cuvântul doamnei Vergia să deschidă dezbaterea. Domnule președinte, nu am uh, obiceiul să fiu prima care vorbește. Mă scuzați. Încă o dată analizăm situația din Azerbaijan. Situația democrației din această țară este destul de dramatică, însă e vorba de un stat care reprezintă un parteneriat important în cadrul parteneriatului estic al Uniunii Europene. Partidele din opoziție și ONG-urile suferă de eh, o represiune politică ca și eh, activiștii pentru drepturile omului. Valorile democrației și drepturile omului reprezintă o parte integrantă, teoretic, din valorile Uniunii Europene. Nu ar trebui oare să tragem învățămintele din ce se întâmplă în țările arabe și să cerem și partenerilor estici ceea ce nu am știut să cerem guvernelor din Tunisia, Libia sau Egipt? Nu ar trebui oare, domnule comisar, să facem în așa fel încât democrația să domnească în sfârșit în aceste state și să avem niște cerințe minime în acest sens? Mie mi se pare că rezoluția care ne este prezentată este una minimă. Deci nu ne asociem la această rezoluție. Ne vom abține la vot. Mulțumesc, domnul Teană, care cuvântul. Domnule președinte, Azerbaijan este un stat cu un singur partid semi-autoritar și uh, reprezentanții autorităților sunt foarte duri. La alegeri, partidul uh, lui Aliyev a avut rezultate zdrobitoare și uh, opoziția nu este suficientă ca să constituie progrese suficiente. Raportul Amnesty International arată că libertatea de exprimare este îngrădită și că presa este supusă unor constrângeri. Președintele îl roagă pe domnul Tannock să vorbească mai lent. Domnul Tannock spune că interpreții ar trebui să înțeleagă limba engleză. Acum au, auzim rapoarte privind uh, partidele de opoziție și jurnaliștii. Nu e nimic nou, dar e bine din când în când în acest Parlament să ne amintim care este adevărata natură a regimului Aliev. Este o țară membra Consiliului Europei și membra parteneriatului estic. Se pare că Azerbaijanul este

Mulțumesc. And I give the floor. Mulțumesc. Îi dăm cuvântul acum doamnei Șache. Mulțumesc, domnule președinte. Deși salutăm eliberarea din închisoare Arman Hajizade și Emil Mili, veștile bune din Azerbaijan se cam opresc acolo. Parlamentul European e foarte îngrijorat de um, combaterea libertății de expresie după protestele pașnice din martie și aprilie anul curent tineretul, activiștii din societate civilă, mass media, politicieni din opoziție sunt hărțuiți și intimidați. Unii demonstranți au fost uh, judecați în proces în masă târziu noaptea și nu au avut acces la avocat. Majoritatea avocaților n-au fost informați cu privire la locul în care se țineau procesele. Casa Drepturilor Omului în Azerbaijan a fost închisă după un ordin al Ministerului Justiției. Acest climat de tem, teamă, încălcarea drepturilor omului trebuie să înceteze. Guvernul Azerbaijan își pierde credibilitatea încălcând convențiile pe care le-a semnat, cum ar fi cea a Consiliului Europei și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dorim ca președintele Aliev să țină cuvântul și Europa își pierde credibilitatea dacă nu acționăm împotriva acestor încălcări. Ar trebui să aibă consecințe reale pentru relațiile dintre UE și Azerbaijan. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc și acum să dau cuvântul doamnei Lunacek. Hello? Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva zile am sărbătorit inaugurarea Euronest, iar Azerbaidjanul este unul din membrii fondatori ai acestei structuri. Azerbaidjanul și-a luat angajamentul să respecte principiile democrației, statului de drept, libertății de exprimare și libertății presei în contextul acordului de cooperare dintre Azerbaijan și Uniunea Europeană. Și care este realitatea? Realitatea este cu totul alta. De două luni, guvernul azer atacă mai mulți eh, demonstranți pașnici, persoane angajate pe rețele sociale ca Facebook au fost închise, condamnate la închisoare cu pedepse de până la doi ani și jumătate sub pretextul uh, posesiei presupuse de droguri. Cel puțin 30 de persoane care au manifestat pașnic au fost uh, atacate în cadrul unei acțiuni rapide arestate și condamnate la opt zile de închisoare. Iată, domnule președinte, dragi colegi, care este situația. Este inadmisibil ca într-o rezoluție să cerem uh, eliberarea acestor uh, persoane, să cerem libera exprimare, respectarea libertății presei și Uh, în același timp să avem relații cu președintele Aliev, care a declarat în fața noastră că jurnaliștii uh, nu sunt urmăriți în Azerbaijan. Trebuie să-i cerem să-și țină promisiunea și sper că până la întâlnirea din luna iunie toate aceste persoane vor fi eliberate. Și de asemenea sper că partidele de la guvernare își vor îndeplini promisiunile, altfel ar trebui să existe consecințe. Grup, acum, în numele grupurilor politice, în primul rând, domnul Cucan de la PPE. Děkuji, pane předsedo. Stav democrației. Mulțumesc foarte mult. Situația din Azerbaijan prezintă multe probleme. Este vorba aici de libertatea de exprimare, libertatea mass media și alte domenii în care cetățenii sunt arestați, fie că sunt jurnaliști sau membri ai opoziției. Trebuie să transmitem un semnal clar că încălcarea drepturilor omului și a drepturilor civile nu poate să fie acceptată. Dacă Azerbaijanul sau alte țări vor să devină parteneri ai Uniunii Europene, trebuie să adere la valorile noastre și observațiile respective se aplică întregii regiuni a Caucazului de Sud. Vă reamintesc de escaladarea tensiunilor între Azerbaijan și Armenia, Armenia în legătură cu Nagorno-Karabakh. O situație care devine un risc de securitate pentru întreaga regiune. Trebuie să adoptăm acum moțiunea de securitate trebuie să acționăm nu doar în Azerbaijan, ci în întreaga regiune. Trebuie să ne bazăm pe experiența conflictului în, din Georgia și să împiedicăm noi tragedii în viitor. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Vigenin în numele socialiștilor și democraților. Situation. Mulțumesc. E adevărat că situația din Azerbaijan este dificilă. Avem motive de îngrijorare. Aș vrea să menționez aici în special cazul domnului Hazala Hagiev. Autoritățile ar trebui să înțeleagă faptul că Demonstrațiile pasnice sunt o parte naturală a vieții politice în orice țară democrată și că pluralismul opiniilor și de convingeri sunt o parte fundamentală a societății civile democratice. Pe de altă parte, trebuie să spun că e puțin nefericit că am pus și Azerbaijanul și Belarus aceste puncte una după altul. La o săptămână după ce Azerbaijanul a devenit fondator și a fost salutat uh, în adunarea parlamentară Euronest împreună cu noi, Parlamentul European. Avem nevoie de angajare și din partea autorităților și a societății civile și trebuie să facem mai mult pe lângă adoptarea de puncte de urgență și rezoluții. Parteneriatul Răsăritean și adunarea Eurone sunt uh, o platformă bună pentru o astfel de angajare și cred că e o nouă dorință și e un vânt uh, proaspăt care bate în Azerbaijan pentru dialog politic și Misiunea care se va duce în iunie în Azerbaijan va trebui să ridice aceste chestiuni de drepturile omului, dar și să stabilească un dialog mai consecvent cu țara respectivă. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Vigenin, și acum domnul Watson în numele liberalilor și democrației. Domnule președinte, aș îndrăzni să sugerez ca Azerbaijanul să fie cunoscut ca Azeria, ca și Armenia și Georgia, uh, Că, pentru că dacă s-ar numi așa, s-ar respecta mai mult drepturile omului în această țară. Însă nu se respectă. Presa nu e liberă, alegerile nu sunt corecte, cetățenii sunt supuși unui tratament arbitrar și chiar violent de către oficialități. Demonstrațiile pașnice din ultimele săptămâni au făcut obiectul unor reprimări mai uh, obișnuite în țările arabe decât în cele europene. Acest regim de 18 ani la putere a înnăbușit protestele. Acest stat continuă să participe la parteneriatul de vecinătate european și participarea aceasta ar trebui să fie condiționată de reforme democratice și nu de disponibilitatea de a oferi petrol pentru Nabucco. Mulțumesc, domnule Watson. Doamna Hautala din partea verzilor. President. Mulțumesc, domnule președinte. Democrația și respectarea drepturilor omului și a dreptului și a statului de drept sunt o parte esențială a mandatului care este negociat acum între Azerbaijan și Uniunea Europeană. Fără respectarea acestor principii, Azerbaijanul nu poate să aibă un viitor comun cu partenerii săi europeni. Mă alătur și colegilor care au spus că trebuie să fie foarte clar că trebuie să fim foarte clari și obiectivi atunci când vorbim cu partenerii noștri. Nu trebuie să credem că putem să vorbim critic doar despre Belarus. Există probleme și în Azerbaijan și alte state din parteneriatul estic și sper că studiul pe care l-a comandat Subcomisia pentru Drepturile Omului ne va da indicații în legătură cu felul în care trebuie să comunicăm cu aceste state în legătură cu situația legată de drepturile omului. Vă mulțumesc. Domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Azerbaijanul este unul dintre partenerii Uniunii Europene, unul dintre membrii, membrii fondatori Euronest, iată de ce beneficiază în mod semnificativ de relații privilegiate cu Uniunea Europeană ca țară care se bucură de statut uh, excepțional, atunci se încheie acorduri cu Uniunea Europeană, s-a angajat să respecte principiile democrației, drepturilor omului și statului de drept, care sunt uh, condiții prealabile elementare. Iată de ce este inacceptabil și nejustificat să se aresteze jurnaliști, reprezentanții organizațiilor de tineret și societate civilă sau să interzică proteste pașnice să recurgă la violență fizică împotriva oamenilor care protesteze. Mă aștept ca doamna Ashton și Comisia Europeană să facă presiune asupra guvernului Azer și să le comunice îngrijorarea noastră în legătură cu suprimarea democrației în țară. În ce privește moțiunea de rezoluție, consider că Comisia ar trebui să-i dea mandat în alte reprezentante în acest sens. Hyvä komissari. Euronest, yhteistyö. Mulțumesc, domnule președinte. În contextul cooperării Euronest, trebuie să facem în așa fel încât să abordăm foarte rapid aceste chestiuni de încălcări ale unor drepturi esențiale. Trebuie ca uh, Rusia și Azerbaijanul să respecte principiile Uh, Uniunii Europene. E vorba de faptul că lucrurile evoluează în alte părți ale lumii. Iată, de exemplu, ce se întâmplă în lumea arabă. În aceste țări au fost arestați reprezentanții opoziției și manifestațiile au fost înnăbușite. Demonstranți au fost arestați. Asta arată că în Azerbaijan situația libertăților fundamentale este încă problematică. Trebuie să facem în așa fel încât să nu se mai întâmple. Mulțumesc! Acum la Catch the Eye, domnul Kelly are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că situația din Azerbaijan este una care ne dezamăgește Țara nu a evoluat foarte mult după despărțirea sa din Uniunea Sovietică, nu se respectă libertatea de exprimare, libertatea presei, lucruri esențiale pentru democrație. Există indicii că se torturează prizonierii și există reprimarea opoziției. Trebuie să ne angajăm într-un dialog, însă trebuie să fim și stricți. Pentru că dacă continuăm pe calea unui dialog pașnic, pe calea unui dialog uh, prietenos, nu vom ajunge niciunde. Trebuie să susținem foarte clar libertatea de exprimare, libertatea presei. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Repa. Mulțumesc, domnule președinte. Libertatea de expresie și de adunare sunt principii de bază universală. Este vorba de temelia însă și a democrației. E regretabil că hărțuirea, amenințările, intimidarea, arestările sunt utilizate pentru a sugruma societatea civilă. <clears throat> Azerbaijanul a ratificat acest acord european privind drepturile omului și deci această țară trebuie să respecte angajamentele pe care le-a făcut și drepturile cetățenilor blogări, jurnaliști, activiști din societatea civilă nu pot să se exprime în această țară, nu pot nici măcar să manifeste în mod pașnic. Tineri sunt împiedicați să utilizeze, de exemplu, noile tehnologii de comunicare și mass media sociale, rețelele sociale. Trebuie să ne dăm seama că dacă se sugrumă astfel societatea civilă, Azerbaijanul trebuie să respecte democrația și drepturile omului și trebuie să facem în așa fel încât acest lucru să se garanteze în contextul acestui parteneriat. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Lansbergis. Mr. President. Domnule președinte, rezoluția privind Azerbaijanul exprimă îngrijorările noastre în legătură cu niște eventuale ecouri ale, ce se, ale celor întâmplate în Africa de Nord într-un stat cu care noi suntem parteneri în cadrul parteneriatului estic. Cei din opoziție și protestatarii pașnici sunt oprimați și uh, similaritățile cu Africa de Nord se manifestă în cadrul regimului din Belarus. În anumite părți ale documentului, criticile ar putea să fie clarificate formularea privind înrăutățirea situației drepturilor omului sau creșterea numărului de accidente ar trebui să fie întărită cu cuvântul recent, pentru că nu e vorba de evoluțiile generale care s-au înrăutățit de-a lungul anilor. În uh, această primăvară, Azerbaijanul se considera că făcuse progrese uh, Uh, progrese și nu fusese inclus de Human Rights Watch printre state ca China, Israel, Rusia, Arabia Saudită, Uzbekistan și așa mai departe. Azerbaidjanul se află într-o situație mai bună pentru că nu este menționat aici. Deci cer ca raportul să fie mai echilibrat. Mulțumesc, doamna Dăncilă

Mulțumesc. And the last person. Și acum ultima persoană care n-a apucat încă să ia cuvântul, domnul Palețchi. Thank you, Mr. President. Eh, Șendenides, Mulțumesc. Turi duvedus. Viena vertus, Azerbaijan. Azerbaijan are două fețe. Pe de o parte, Azerbaijanul este o economie în creștere, are rezerve de petrol enorme, și face de asemenea progrese în negocierile cu Uniunea Europeană pe tema tratatului de asociere, participă la adunarea Euronest și așa mai departe. Pe, eh, de altă parte, acolo se petrec arestări, libertatea presei este suprimată și alte lucruri mai menționate și de colegi. Cred că Baku trebuie să se hotărască și să-i asculte pe cetățenii săi, pentru că nu poate să aibă două fețe. Uniunea Europeană are multe instrumente în acest sens și trebuie să ia o decizie pozitivă. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului comisar Andor. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Cele întâmplate în ultima vreme în Azerbaijan în ceea ce privește democrația și drepturile omului ne preocupă. Am luat notă de restricțiile din ce mai stringente în 7 noiembrie 2010 au avut loc alegeri parlamentare care nu, nu au reprezentat un progres marcant în calea statului spre democrație. Alegerile trebuie să îndeplinească angajamentele luate la Consiliul Europei și, Europe și OSCE. În primul rând, libertatea presei. Există, nu există pluralism media ziarii, jurnaliștii sunt uh, hărțuiți și atacați. Există cazuri individuale în acest sens care ne preocupă. Libertatea de întrunire este un alt lucru care ne îngrijorează. Ultimele luni au arătat că autoritățile au înăbușit o serie de inițiative de protest detenția activiștilor și a altor reprezentanți, precum și alte măsuri represive împotriva protestatarilor, sunt deplorabile. Uniunea Europeană are responsabilitatea de a transmite un mesaj clar în legătură cu importanța democrației, drepturile omului și respectarea statului de drept. Asemenea, mesaje au fost transmise de către președintele Barroso la, în vizita sa la Baku în ianuarie și vor fi pe primul loc pe ordinea noastră de zi în orice vizite ulterioare. Trebuie să cooperăm în, în continuare cu Azerbaijanul în parteneriatul de cooperare. Am stabilit un nou dialog în legătură cu justiția și drepturile omului. Drepturile omului reprezintă o temă centrală în negocierea unui nou acord de asociere. De asemenea, salut rolul Parlamentului European când, în susținerea rolului eh, valorilor europene și inclusiv munca în Comisia de Cooperare cu Azerbaijanul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Se încheie dezbaterea despre Azerbaijan. Votul va avea loc după terminarea sesiunii de astăzi. Urmează Belarus următorul punct, Belarusul.